ales hyvää huomenta istunto on avattu ja toivottavasti Sesiunea se deschide și vă urăm o zi bună. Primul punct pe ordinea de zi este raportul Hautala privind monitorizarea aplicării dreptului